și de asemenea poziția pentru prima lectură din partea Comisiei și acestea vor fi trecute în procesul verbal. Începând de acum vom avea un termen de trei luni pentru ca Parlamentul să se pronunțe, începând